Stimați colegi, vă propun să continuăm. Este deja ora 3 și 5 minute. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 17, discuția cu raportorul cu privire la recomandarea pentru încheierea acordului CETA. Mai am uh, două comunicări cu privire la acest punct. Tocmai ce am avut un schimb de opinii foarte uh, intens cu colegii din parlamentele naționale și am discutat uh, câteva puncte pe care le-am dezbătut și noi în discuțiile noastre. Uh, cred că a fost um, un eveniment foarte productiv. În al doilea rând, în forurile Parlamentului am discutat foarte mult despre participarea comisiilor și avizele serviciului juridic și am pus la punct câteva uh, termene limită, un calendar. După cum știți, am avut un schimb cu serviciul uh, juridic și mai așteptăm un document pe care serviciul nu l-a prezentat încă. Așadar, acest punct se va discuta din nou pe 5 decembrie și înaintea acestei date, serviciul juridic va putea să ne transmită avizul juridic în scris. În al doilea rând, cu mică întârziere am hotărât, am hotărât să uh, dăm un aviz pentru comisiile de mediu și de ocupare și urmează să votăm acest lucru pe 5 decembrie pentru că coordon, pentru, a, iar coordonatorii au hotărât ca votul în comisia noastră să fie pe 24 ianuarie. Asta înseamnă, practic, că votul în plen va avea loc probabil pe 2 februarie la Bruxelles. Acestea au fost comunicările introductive, iar acum trebuie să discutăm ca să vedem care este recomandarea raportorului nostru în legătură cu încheierea acordului CETA. Îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, Bernd, doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule comisar, stimați colegi canadieni. Cu toții aveți pe masă proiectul nostru de recomandare în ceea ce privește propunerea pentru o decizie a Consiliului în privința încheierii uh, unui acord uh, economic cuprinzător între Canada și Uniunea Europeană și statele membre. Acest proiect de recomandare uh, este, vă stă la dispoziție pentru sugestii și aș vrea să spun foarte pe scurt ceea ce probabil știm deja cu toții, ce anume că din punctul meu de vedere CETA este cel mai modern și ambițios uh, acord comercial negociat de UE până acum, datorită negociatorilor noștri și datorită mandatului, precum și a modului în care s-a negociat. Și deci este un acord comercial care a fost făcut în cel mai transparent mod de până acum. Vreau să subliniez că Canada este un partener strategic important, precum și un partener comercial și de investiții și vreau să spun că Rezultatul este în conformitate cu obiectivele stabilite în mandatul de negociere. Serviciul juridic al Parlamentului European a declarat că sistemul internațional de instanțe este în conformitate cu tratatele europene și, bineînțeles, așteptăm aplicarea temporară provizorie a acordului, care mie mi se pare că este esențială și Știm, de asemenea, că votul în Comisia INTA a fost amânat uh, de câteva ori și în Parlament a fost amânat, dar încă mai avem uh, timp pentru ca serviciile juridice să ne dea răspunsuri la cele mai recente întrebări. În ceea ce privește conținutul acordului comercial, l-am analizat de nenumărate ori, inclusiv cu actorii interesați și între noi. Am avut discuții despre beneficiile aduse de acest acord, pe care o să le menționez, uh, comercializarea bunurilor, care este extrem de importantă, pentru că elimină aproape toate taxele vamale, servicii Uh, comercializarea serviciilor, ceea ce înseamnă că avem un mai bun acces pe piață pentru companiile europene și asta înseamnă și că acest acord comercial va da undă verde pentru multe IMM-uri, pentru că până acum au fost plângeri că IMM-urile nu reprezintă decât 1% din comerțul cu Canada și vreau să cred și să sper că după ce finalizăm acest acord comercial și după ce îl ratificăm, acest procent va crește, pentru că acordul ar trebui să fie în special în beneficiul IMM-urilor și nu așa cum se tăm unii în favoarea companiilor mari. Nici companiile mari nu sunt un rău în sine. Achizițiile publice reprezintă o victorie mare pentru UE, pentru că Asta deschide piața din Canada, care este a doua țară ca mărime din uh, lume și sunt multe achiziții care se fac acolo și companiile noastre vor putea licita pentru lucrări în provinciile acestei țări. Apoi, interesul nostru a fost protejat mai bine și va fi protejat și mai bine după finalizarea acestui acord și investițiile. Investițiile care uh, nu reprezintă cel mai mare capitol, dar a fost cel mai controversat pentru majoritatea dintre noi. Și respect acest lucru. Mie nu mi-e teamă de asta, dar cred că am făcut o înțelegere bună și am făcut, am propus o cale transparentă și obiectivă pentru alegerea judecătorilor. Deci va ține de noi să avem încredere în judecătorii pe care îi alegem pentru a judeca asemenea probleme, dacă acestea vor apărea, firește, și, bineînțeles, avem un instrument comun uh, de interpretare. Comisia a spus că este un acord mixt, dar asta înseamnă că putem să-l analizăm judicios nu doar în Parlamentul European, ci și în Parlamentele Naționale așa cum uh, domnul Lange a discutat mai devreme cu colegii din Parlamentele Naționale. Deci cred că există toate instrumentele necesare pentru a merge mai departe și aștept cu interes uh, intervențiile dumneavoastră în ceea ce privește proiectul de recomandare către Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând domnul Moisa. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să construiesc un argument sobru, analizând faptele, textul juridic și unele dintre uh, îndoielile și întrebările care încă nu și-au găsit răspuns. CETA este într-adevăr un acord comercial progresist sau are elemente progresiste în el. Cred că, în general, CETA este o declarație mare la scară globală, care este consolidată cu un text juridic, că dezvoltarea durabilă și comerțul nu se bat cap în cap. CETA în sine este o schimbare a tradiției uh, canadiene în ceea ce privește acorduri semnate pentru dezvoltarea durabilă uh, și cu elemente de mediu care nu se bucurau de entuziasmul uh, canadienilor. Acum avem un pachet cu um, Uh, mediul, uh, drepturile sociale și, într-adevăr, asta este un progres în istoria acordurilor comerciale. CETA interzice explicit celor două părți să facă derogare de la legile de mediu sau uh, de la dreptul muncii pentru a promova sau a atrage investiții. Deci nu este nicio cale ascunsă de a um, eluda aceste legi. Prevederile din capitolul privind dezvoltarea durabilă sunt obligatorii și executorii, contrar dezbaterii pe care am auzit-o până acum. Dar e adevărat că nu fac parte din uh, uh sistemul de rezolvare a disputelor, care practic uh, include și sancțiunile. Există un mecanism mai uh, soft în tratat și nu știu dacă am folosit vreodată în acordurile noastre de liber schimb uh, pentru a impune sancțiuni. Poate Comisia poate să-mi răspundă la acest lucru. În uh, instrumentul comun de interpretare avem un angajament din partea părților la o revizuire timpurie pentru a vedea dacă prevederile CETA sunt executorii în ceea ce privește domeniul și dreptul muncii. M-ar interesa să aud din partea Comisiei calendarul și cum se vor desfășura lucrurile. În ambele capitole există formulări care confirmă nivelul existent de protecție ca niște praguri de facto cu o indicație clară către o mai bună protecție. Deci nu se pune problema scăderii standardelor, ci din potriva îmbunătățirilor. Și cred că este foarte important acest lucru și în contextul lui Trump, care pune la îndoială părerea oamenilor de știință în ceea ce privește schimbările climatice și oamenii de știință. Deci, pentru tipul de paradigmă pe care vrem să-l păstrăm în lume, în ceea ce privește schimbările climatice, CETA vine cu un argument bun trumpism am zis de ce nu. În principiul precauției. CETA nu încalcă principiul precauției din tratat, dar uh, am citit deja cuvânt cu cuvânt tratatul și am găsit cel puțin în două locuri în tratat că, deși nu se numește uh, principiul precauției, există formulări care se referă exact la asta. Uh, spre exemplu, articolul 33.3.2 care vorbește despre uh, potențiale riscuri care ar putea să provoace răni unei persoane care nu vor fi uh, folosite. Deci asta este marea diferență între noi și americani. Nu vor fi folosite ca un motiv pentru a amâna diverse măsuri. Pentru a finaliza în ceea ce privește munca și uh, mediul, Canada deja a ratificat șapte din cele opt uh, convenții ale OIM și s-a angajat să ratifice și ultima convenție până în iulie 2017. În se angajează și să respecte fondul acestor uh, convenții, nu neapărat să le ratifice, dar asta este deja un fe acomplit și se va rezolva până la jumătatea anului 2017. Există un punct care mă interesează în mod deosebit. Se spune adesea de către Comisia, de către Comisia în modul mai puțin interesant decât s-ar putea, că prin aceste acorduri comerciale ne răspândim standardele înalte în toată lumea. Dar uh, Uh, o economie bazată pe norme europene ar putea apărea în uh, Canada. Există trei sectoare care se vor transforma și se vor conforma normelor europene. Agricultură, uh, industria automobilelor, a textilelor și a textilelor. Astea sunt cele trei sectoare. Vorbim de impunerea organică a standardelor către ceilalți. Dreptul de a reglementa este menționat explicit și implicit în tratat. Încă nu știu care este sectorul care nu e protejat prin anexa 2 sau care nu este suficient protejat în anexa 2. În anexa 2, mă scuzați tocmai care protejează sectoarele sensibile pe care le avem astăzi sau care ar putea apărea pe viitor. Există o schimbare de paradigmă în ceea ce privește mecanismul de rezolvare a disputelor. Cred că este un vector important pentru uh, Parlament și pentru grupul nostru și nu uh, pierdem uh, puterea în favoarea multinaționalelor, ci chiar din potrivă atunci când uh, se compară instrumentul cu versiunile anterioare. Apoi, posibilitatea de a folosi criteriile de mediu pentru achizițiile publice, ceea ce aduce beneficii IMM-urilor. Tocmai de aceea mă gândesc la um, proiectul de recomandare din partea Comisiei Amplă. Vorbim de Uh, testarea produselor acasă. Sunt uh, foarte multe elemente care, uh, se, care vizează în special IMM-urile și mai puțin multicorporațiile multinaționale care au capacitatea de a face aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sper că în lumina tuturor elementelor uh, voi putea să um, urmăresc discuțiile în lunile următoare. Mă bucur că avem această discuție pentru că o mare majoritate a colegilor SND ar putea susține tratatul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Uh, trebuie să respectăm timpul de vorbire. Altfel, nu vom reuși să dăm cuvântul tuturor celor care doresc să intervină. Așa că vă rog să vă exprimați cât se poate de succint, altfel va trebui să limiteze timpul de intervenție. Domnule Campbell, um, Iată că parcă e ziua cârtiței, în fiecare zi ne trezim și urmează să ratificăm CETA. Da, ECR va susține propunerea de a se da acordul pentru acest acord de liber schimb. Este cel mai bun acord de liber schimb pe care l-a făcut vreodată Uniunea Europeană. Este cu cel mai mare um, partener economic al UE cu cea mai mare economie și are niște uh, implicații foarte bune pentru toată lumea, mai ales pentru Marea Britanie. Ne bucurăm că se va deschide piața de servicii, va exista o recunoaștere reciprocă a profesioniștilor, deci există foarte multe avantaje și, după cum am spus, 99% din um, taxele vamale um, dis, uh, dispar, cu excepția agriculturii. Um, nu există libertate de mișcare și nu se poate plăti pentru accesul pe piață, deci este posibil ca anumite persoane din UE să nu ceară imediat um, libertate de mișcare pentru accesul pe piață, pentru că CETA ne arată că există acces pe piață și fără libertate de mișcare. Deci este un acord de liber schimb foarte bun, cred că ar trebui să fim de acord cu el și um, vreau să vă rog să nu mai încercați să găsiți tot felul de șmecherii ca să întârziați acordul. Cred că ar trebui să ratificăm pentru că avantajele sunt mari. Mulțumesc, domnule Campbell. Marie Chișa. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succintă, dar uh, cred că ar trebui să ne spuneți care este timpul de intervenție de la început, ca să știm la cât trebuie să ne rezumăm. Este adevărat că domnul Moise a spus foarte multe din partea socialiștilor și democraților în legătură cu activitatea noastră detaliată, cu ce am făcut în ultimii ani, în timpul negocierilor, pentru ca acestea să meargă într-o direcție corectă, nu doar pentru a se evita pericolele, după cum se spune în general în legătură cu CETA în zilele astea, acestea, în zilele noastre, ci și pentru a se profita de avantaje, de exemplu, în domeniul serviciilor, pentru că acestea pot să fie niște elemente benefice pentru cetățenii noștri. Cred că din rezultatele finale este clar care a fost participarea și influența Parlamentului European și sunt mândră de aceasta pentru că mi se pare un lucru bun că am încercat să subliniem aspectele propuse de diverse grupuri politice și am reușit să ajungem la o majoritate uh, vastă în activitatea noastră, iar um, consecințele s-au văzut în rezultatele finale, dar trebuie, trebuie să ținem cont și de felul în care se schimbă lumea între timp și nu trebuie să mai pierdem timp. Canada este un partener transatlantic cheie mai mult astăzi decât era acum o lună. Este un partener care are valori comune cu noi și cred că ar trebui să ne sincronizăm într-o lume aflată în schimbare pentru a aborda mai multe probleme uh, și mai ales pentru a consolida sistemul multilateral de uh, reguli comerciale și pentru a ne um, consolida șansele de a obține un mecanism uh, internațional de soluționare a disputelor. În acest sens, canadienii sunt cei mai buni parteneri. Când este vorba despre procesul de ratificare în Europa, pot să vă spun că acesta a testat uh, încrederea partenerilor noștri. În fiecare zi au apărut noi surprize, dar eu sper, sper că nu vor mai apărea. Calendarul a fost din nou amânat și uh, grupul meu este dezamăgit, dar sper că de acum înainte măcar noul calendar va fi respectat. Au avut loc tot felul de evenimente în ultimele luni, în ultimii ani în care am negociat acest acord și sper că aceste evenimente ne vor arăta că avem foarte multe de câștigat din acest acord și că avem și foarte multe de pierdut dacă nu ne mișcăm repede uh, după toată activitatea pe care am depus-o până acum. Într-adevăr, uh, vă mulțumesc, am muncit foarte mult, am investit multă muncă în acest subiect. Anne-Marie Miner. Ehm, gisteren hebben 455 Europese... Mulțumesc, domnule președinte. 450 de organizații uh, europene și canadiene din societatea civilă au uh, făcut o declarație comună prin care au obiectat foarte puternic față de CETA. Și Aceste organizații au făcut o analiză foarte profundată a textului CETA, care a durat destul de mult și au venit cu obiecții și argumente foarte serioase. Acum a venit momentul pentru Parlamentul European să vadă exact ce anume e de făcut și ce cale trebuie urmată. Aș vrea să pun accentul pe câteva aspecte pe care le-au subliniat aceste 450 de organizații ale societății civile. Vreau să le subliniez pentru că mi se par a fi importante și trebuie să fie uh, evocate. Acestea acoperă textul din foarte multe unghiuri. Mai întâi e vorba de legislația de mediu, e vorba de servicii, e vorba de spărirea calității, E vorba de reguli și respectarea regulilor. Și uh, s-ar putea ca pe viitor Canada și UE să fie mai vulnerabile în situații de criză. Apoi, e vorba și de situația fermierilor. Apoi, protecția datelor, dreptul la viață privată. Și textul are o influență și asupra informațiilor în ceea ce privește cele mai importante politici publice și trebuie să venim cu un simț de răspundere comun și să ținem seama de ceea ce spune societatea civilă. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ianic Jadu. Dar care e totuși răspunderea noastră ca și Parlamentul European în acest dosar? Evident, îi ascult pe cei care sunt pentru și care fac apel la simțul nostru de răspundere colectivă față de cetățeanul european, de bunăstarea sa, libertatea, ocuparea de mâine, față de provocările de civilizație pe care le vom avea cu Canada, față de SUA condusă de Trump. Dar, spre informare, vreau să vă spun că în momentul în care acest acord a fost uh, uh negociat, Harper era prim-ministru în Canada. Și Harper vin, vânduse un uh, uh, pipeline pentru a, transpo- pentru a transporta gazul de șist înspre SUA și Obama, înainte de acordul de la Paris, spunea, păi nu o să facem acest acord. Și ar fi foarte interesant să constatăm că domnul Trudeau, a reprezentantul modernității, se va alia cu Trump climatosceptic pentru a transporta aceste uh, nisipuri bituminoase și sturi bituminoase, pentru că ei nu-și doresc să fie politici care să uh, meargă uh, uh, înspre respectarea mediului. Deci dacă e să vorbim de simț de răspundere, haideți să vorbim și din punct de vedere ecologic. Și nu e un acord bun din punct de vedere ecologic. Care e simțul nostru de răspundere? Săptămâna trecută, Serviciul Juridic al Parlamentului a venit și ne-a făcut o explicație, sincer nu am înțeles tot pentru că nu sunt jurist, dar mi s-a părut că totul era clar și limpede în ceea ce privește cele 38 de declarații interpretative, cele 5 statute. Am primit un răspuns din partea Serviciului Juridic al Comisiei, care era un pic diferit, mai ales în ceea ce privește capacitățile pe care le are, posibilitatea pe care le are una dintre țări de a suspenda punerea în aplicare provizorie sau, și mai mult decât atât, surpriză, Serviciul juridic al Parlamentului, al Comisiei Europene, cere Parlamentului să accepte un acord în care punctul cel mai sensibil, și anume tribunalele de arbitraj, nu va fi finalizat. Și care este răspunderea noastră? Și anume, aceea de a afirma în fața cetățenilor că noi controlăm de la A la Z un acord care va fi semnat și pe care noi o să-l ratificăm pe subiectul cel mai sensibil al acestui acord, tribunalele de arbitraj. Sunteți gata să votați în așa fel încât să aveți un acord în care nici măcar nu pricepeți ultimele cuvinte. Uh, mi se pare extraordinar. Și care e simțul nostru de răspundere atunci, aici? Ascultați discuția pe care o avem în această, am avut-o în această dimineață cu, în Comisia pentru Ocupare. Nu există niciun fel de rezultat. Nu știm dacă va fi un lucru bun pentru ocupare, dacă va fi un element pozitiv pentru anumite sectoare, bun, negativ pentru alte sectoare. Nu cunoaștem această realitate. Și simțul nostru de răspundere față de cetățenii europeni astăzi, având în vedere șomajul, este să validăm un acord fără să habar n-avem despre ce e vorba în el, care vor fi consecințele asupra industriei, asupra serviciilor. Bine, nu. Simțul nostru de răspundere trebuie să votăm în cunoștință de cauză și să nu votăm un acord care nici măcar n-a fost finalizat. Un acord în care nu cunoaștem consecințele, în afară de faptul că va întări suveranitatea juridică acordată întreprinderilor multinaționale. Acesta ar trebui să fie simțul nostru de răspundere. Și acum doamna Tiziana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Da, putem fi pentru, putem fi contra, argumente există în ambele direcții. Dar întrebarea este următoarea. Putem să semnăm un acord înainte să ne asigurăm că acesta este conform tratatelor. Săptămâna trecută la Strasburg a existat o propunere și anume să consultăm Curtea Europeană de Justiție pentru a vedea conformitatea cu tratatele. Dar această propunere a fost respinsă cu o largă majoritate în plen. Și atunci nimeni nu poate spune acum că nu a participat la această alegere. Deci nu cred că dezbaterea acum este să vedem dacă suntem pentru sau împotriva acestui tratat, ci mai degrabă ar trebui să verificăm compatibilitatea acestui text cu dreptul european, cu drepturile cetățenilor. Eu sunt de părere că nu e conform, dar se pare că sunt minoritar aici. Comisia pentru Comerț Internațional, comisia noastră, are drept răspundere să controleze ceea ce figurează în aceste acorduri internaționale. Și dacă nu facem asta, atunci mă întreb la ce mai servim. Votul de săptămâna trecută nu face decât să sporească neîncrederea cetățenilor față de politică și față de incapacitatea noastră de a stabili niște reguli democratice și transparente în ceea ce privește mondializarea. Și cred că, de fapt, și capacitatea noastră de comunicare este pusă sub semnul întrebării. Și nu cred că avem posibilitatea oficială de a accepta sau de a respinge un acord uh, internațional, pentru că această ratificare ar trebui să fie însoțită de o uh, uh, un text din partea comisiei. Va trebui să ne pronunțăm da sau nu. Însă nu cred că putem face asta așa alb sau negru. Va trebui să existe anumite condiții, pentru că altfel vom pierde din nou încrederea cetățenilor. Bun, mai am patru persoane care au cerut să intervină și o să le dăm repede cuvântul. Mulțumesc foarte mult și am să încerc și eu ceva imposibil și anume să vorbesc uh, plecând de la un text redactat în suedeză și să mă exprim în limba engleză. Ceva imposibil. Nu pot să vezi pădurea din cauza copacilor. Cam așa uneori. A, ți înțeles mesajul, nu mă explic, nu? Bun. Cred că pe dezbaterea aceasta, pe marginea CETA, ne-am uh, concentrat atât de mult pentru fiecare detaliu mărunțel, că până la urmă n-am mai înțeles contextul. Acum, haideți să facem un pas înapoi și ne uităm ce e textul acesta, ce e acordul acesta, care are, ce scopuri are și ce va realiza. Dacă facem acest lucru, atunci ajungem la o concluzie evidentă. E un acord extrem de bun, al naibii de bun. E vorba de o creștere cu 55% a exporturilor de servicii CETA este cu, foarte cuprinzător. Și deci există motive întemeiate pentru a crede că acest lucru ne va aduce rezultate, chiar rezultate și mai bune pentru Parlamentul European, comparativ cu alte acorduri asemănătoare. Și peste șapte ani de zile, toate aceste implementări vor avea vor exista, mai ales, spre exemplu, în domeniul agriculturii. Știm foarte bine că e complicat și știm foarte bine că 92% din taxe vor dispărea pentru exporturile europene. Întreprinderile europene vor avea acces la piața de achiziții de o valoare de 30 de miliarde de euro anual și vom avea reguli foarte clare în ceea ce urește proprietatea internațională, ceea ce înseamnă că industriile noastre vor avea garanții pe piețele canadiene, ceea ce este foarte important. Și serviciul de, sectorul de servicii cum ar fi, spre exemplu, energie, telecom, transportul maritim și servicii financiare, toate aceste lucruri și toate aceste beneficii nu sunt doar uh, față de întreprinderi, ci există beneficii și pentru consumatorii noștri care vor avea alimente mai multe, mai bune și mai ieftine, cu aceleași standarde de protecție ale consumatorului. Și dacă am vota pentru așa ceva, ar fi uh, nu numai un simț de răspundere evident, ci și ceva pe deplin pe înțelesul tuturor. Um, well, contrary uh, to some of the things... Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda câteva lucruri care s-au spus, eu cred că este un lucru bun că s-a amânat pe anul viitor votul în comisie și în uh, plenar, în plenară, pentru că cred că este foarte important să existe o dezbatere amplă în legătură cu CETA și în legătură cu acordurile comerciale în tot Parlamentul și acest lucru a reieșit clar uh, din ceea ce au spus comisiile și eurodeputații în general. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în legătură cu TTIP, uh, vom vedea că a, s-a obținut un consens la nivelul tuturor grupurilor parlamentare prin implicarea cât mai multor eurodeputați. O situație în care persoanele au avut impresia că nu pot să se implice activ a dus la o atmosferă neplăcută în uh, Parlament. Pentru mine, uh, dezavantajul acestei amânări este că nu voi putea să votez pentru că voi fi în concediu de maternitate, dar mă voi gândi la colegii mei în ianuarie și februarie. Mă bucur și de dezbaterea cu parlamentele naționale, pentru că este clar că pe măsură ce acordurile comerciale uh, nu mai discută despre taxe vamale și discută mai mult despre reguli, trebuie să existe un dialog mult mai sofisticat cu parlamentele naționale și cred că dezbaterea de zi cu parlamentele naționale a fost foarte utilă. Am ceva de spus și în legătură cu procesul CETA pentru că eu, uh, dacă ar fi, uh, pentru că eu am să recomand delegației naționale cum să voteze, chiar dacă nu voi vota eu. La Strasburg uh, a existat o discuție cu privire la instrumente și cele 38 de declarații, mai exact că pentru mulți colegi aceste documente sunt importante pentru că schimbă perspectiva asupra acordului. Este important să înțelegem care este greutatea lor juridică în proces și au existat puncte de vedere divergente de la Comisie și de la Serviciul Juridic al Parlamentului. Cred așadar că ar trebui să se clarifice această situație înainte să votăm. Și acest lucru este esențial, deoarece există încă opinii divergente în afara Parlamentului în legătură cu felul în care abordăm toate problemele și le rezolvăm. Nu cred că este corect să spunem că am rezolvat toate problemele pentru că mulți mai au motive de îngrijorare care nu au fost uh, rezolvate. Și încă un comentariu foarte rapid. S-a vorbit despre drepturile uh, lucrătorilor și cred că înainte de votul în comisie ar trebui să avem un um, program clar în legătură cu implicarea deputaților în proces dacă se va ratifica uh, acordul. Mulțumim foarte mult, Carolin Crasvane. Mulțumesc. Pentru mine uh, data votului este foarte importantă pentru că va fi ziua mea, deci uh, iată uh, încă un moment drăguț. Mă rog, pentru noi este important uh, să discutăm uh, aceste probleme și serviciul juridic este foarte important pentru că, după cum a spus și colega, uh, mai sunt multe lucruri care nu sunt clare. Avem noi um, instrumente și avem aceste 38 de declarații care sunt importante și care sunt chiar decisive în legătură cu ICS. Uh, am hotărât să adresăm o întrebare um, Curții Europene de Justiție în legătură cu acest lucru. Mi s-ar părea ciudat dacă Belgia ar face acest lucru și întrebarea mea ar fi dacă am hotărât să sprijinim uh, Belgia, nu ar trebui să ne adăugăm și noi cu o părere la această întrebare? În plus, pentru mine, capitolul durabilitate este foarte important acesta nu conține sancțiuni, deci practic standardele de mediu și uh, drepturile lucrătorilor nu sunt asigurate. În plus există și o listă negativă. CETA este un acord pentru viitor și atunci întrebarea mea este dacă și pe viitor uh, vom avea liste negative în acorduri. De exemplu, la TTIP avem liste hibride uh, aici avem liste negative și nu cred că asta vrem pentru viitor. Mai există câteva motive de îngrijorare și lucruri neclare, dar sper că până pe 5 decembrie reușim să clarificăm mai multe lucruri, poate chiar săptămâna viitoare. Mulțumesc, Irma Rodriguez. Eu cred că se... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că CETA este un bun acord într-un, mo- într moment prost pentru că dezbaterea a fost contaminată de toate aceste temeri și incertitudini pe care le provoacă globalizarea ca atare și reprezentată și de, de alegerea lui Trump în SUA. Însă eu, din propria experiență și după ce am studiat acordul, după ce l-am citit, am ajuns la concluziile următoare. Mai întâi, de fapt, am o întrebare către reprezentanții Comisiei. Eu cred că valoarea adăugată a declarației de interpretare comună a reprezentat o reasigurare, o garanție, pentru că există anumite subiecte care îngrijorează pe cetățeni în ceea ce privește eventuala privatizare a serviciilor publice, a drepturilor sociale, de muncă, de mediu, eh, dreptul de a reglementa și în anumite părți ale textului acordului lucrurile erau prea vagi. Și adevărat că această declarație de interpretare comună precizează un pic lucrurile. Și de ce nu s-a făcut asta încă de la bun început? Ca să nu fie atât de multe incertitudini și frici la mijloc. Și aș vrea să știu dacă eventual și pe viitor, cu următoarele acorduri, s-ar putea proceda așa, încă de la bun început. În ceea ce privește acest acord, mulți oameni în dezbaterile la care eu am participat, mulți oameni știu puține despre Canada și când vorbim despre impactul asupra ocupării, trebuie să vă spun că, de fapt, Canada reprezintă 1,38% din comerțul uh, european. Deci impactul asupra ocupării nu va fi chiar așa de semnificativ. Însă, important este să vedem care este modelul acesta de acorduri comerciale pe care vrem să le încheiem. Și aici avem o, o rezistență față de acordul CETA. De asemenea, se pune sub semnul întrebării și eventuala privatizare a serviciilor publice. În Canada nu există sisteme de asigurări medicale private. Școlile sunt publice, cheltuielile publice pe cap de locuitor e peste dublul uh, a ceea ce se cheltuiește în Uniunea Europeană. Și cred că e o țară care îndeplinește criteriile noastre. Și aș vrea ca acest tip de informații să fie prezentate cetățenilor europeni. Și în acest sens, cred eu că de asemenea este foarte important să clarificăm anumite lucruri. Sunt de acord, așa cum spuneau colegii înainte și Carolan și ceilalți, în ceea ce privește implicațiile și valoarea juridică pe care o au aceste declarații de interpretare. A existat confuzii am exprimat acest punct de vedere și în ședința pe care am avut-o cu Serviciul Juridic al Parlamentului și cred că este important să clarificăm aceste lucruri, ca toate întrebările să primească răspuns. Și mai mult decât atât, cred că este important să vedem și care sunt consecințele ce se va întâmpla dacă nu vom avea un acord bun cu Canada? Eu cred că e un acord bun, e un acord foarte aprofundat. Evident, poate nu e perfect. Mereu mai poate e loc și de mai bine. Dar ce s-ar întâmpla dacă n-am avea? un astfel de acord. Dacă el nu s-ar aplica, și nu spun asta așa pentru noi ca și deputați, ci vorbesc în general, având în vedere dezinformarea care există, nu? Și uh, argumentele din dezbatere. Ce se va întâmpla cu politica comercială? Și am uitat, de altfel, dacă ne-am concentrat doar pe această politică comercială, am uitat tot ceea ce este prevăzut în raport pe lângă această, în, în acord pe lângă această politică comercială. Mulțumesc foarte mult! Negociatorul Comisiei pentru CETA, pentru Japo, acordul cu Japonia, cu Vietnam, e alături de noi. Vă rog, aveți cuvânt. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că într-o bună zi o să-mi fi ispășit uh, pedapsa CETA și o să fiu eliberat. O să răspund la câteva întrebări. N-am uh, observații de făcut în ceea ce privește uh, dezbaterea. Domnul Moise a întrebat dacă se va folosi instrumentul bilateral de rezolvare a disputelor. Eu nu mi-amintesc așa din uh, la o primă vedere. Nu știu dacă e un răspuns corect, dar se întâmplă rar majoritatea subiectelor controversate sunt uh, rezolvate prin obligațiile OMC. Majoritatea sunt uh, genul de lucruri pe care țările și le-au asumat uh, în bilateral pe deasupra OMC, deci foarte rar vedem doar dispute pur bilaterale și dacă există o suprapunere, preferăm mecanismul OMC. Atunci când vorbim despre problemele care au un aspect de reglementare, am fost de acord explicit că OMC-ul și mecanismul OMC va prevala mai ales în ceea ce privește uh, măsurile sanitare și fitosanitare. Există chiar o formulare clară în acest sens în acord. În ceea ce privește calendarul pentru revizuirea uh, aplicării capitolului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, mediu și uh, dreptul muncii, vreau să spun, uh, să fac o observație generală atât în ceea ce privește asta, cât și revizuirea instrumentului de rezolvare a disputelor. Acordul este final, este finalizat, nu lipsește nimic. Ceea ce am făcut uh, parțial în uh, instrumentul de interpretare uh, și parțial prin acordul cu Comisia pe care l-am discutat în prealabil cu Canada și pe care credem că Canada îl va înțelege, este faptul că acordul conține un număr de prevederi de revizuire. În conformitate cu acordul, nu există un calendar clar când trebuie să fie invocate aceste clauze și care ar trebui să fie rezultatul. Deci sunt uh, uh fără un final uh, clar uh, stabilit revizuirea trebuie să meargă într-o direcție precisă pe care am descris-o cât mai clar cu putință în acest angajament. Asta se poate întâmpla, bineînțeles, doar dacă acordul intră în vigoare, pentru că altfel intrăm într-o renegociere a acordului, ceea ce Canada a refuzat ferm și Comisia nu este de părere că ar trebui să facem așa ceva. Deci acordul este finalizat. Vom face schimbări la acord ca rezultat a revizuirilor pe viitor, pentru că există un mecanism prevăzut în acord pentru revizuire. În ceea ce privește problemele de mediu, de dezvoltare durabilă și de dreptul muncii, uh, totul depinde de revizuire. Dacă revizuirea este minoră, uh, vom avea o procedură de plină de amendare aceeași procedură care va implica în mod clar și Parlamentul European, pentru că este o procedură similară cu procedura de ratificare. Deci Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul pentru modificarea uh, acordului și vom avea nevoie și de un mandat oficial de negociere. Bineînțeles, va depinde și de conversațiile cu Canada pe această temă. În ceea ce privește ICS, Doamna Cărtendali uh, a întrebat care va fi implicarea Parlamentului. Chiar dacă ar fi o decizie simplă a, unui, a unei comisii comune care ar trebui să fie autorizată de Consiliu, este de neconceput ca acest subiect să nu fie dezbătut în Parlament. Comisia este hotărâtă să informeze Parlamentul, să dezbată subiectul în Parlament, și, sincer, pe o temă atât de importantă și având în vedere rolul jucat de Parlament în uh, formarea și transformarea acestui nou mecanism, nu văd cum ar putea Comisia să nu dorească să aibă această discuție în Parlament înainte să ajungă la un acord cu Canada. Deci suntem încrezători că orice modificare a acordului se va întâmpla doar dacă se bucură de sprijinul de plin al instituțiilor europene, toate trei. În ceea ce privește calendarul, lucrăm pe fond, am început discuția cu statele membre în ceea ce privește ICS, acum am început să vorbim cu canadienii, Colegii sunt uh, evident uh, ocupați pentru că Canada trebuie să schimbe foarte multe legi pentru a pune în aplicare CETA, ceea ce nu e cazul și cu uh, Uniunea Europeană. Deci, deocamdată, prevalează munca legislativă, dar o să dureze câteva săptămâni înainte să putem începe discuțiile legate de detalii de programul de lucru detaliat pentru ICS în ceea ce privește aplicarea uh, prevederilor uh, din dreptul muncii, subiectul este mai general, pentru că există o dezbatere în mai multe state membre și în Consiliu și în Parlament și Comisia va avea nevoie de o linie directoare politică din partea Consiliului și Parlamentului, astfel încât să vedem în ce direcție să ne întrebăm cu revizuirea. Uh, și Comisia, în momentul de față, încearcă să vadă ce s-a întâmplat pe această temă în alte părți din uh, lume. Din păcate, probele existente sunt destul de puține legate de modul de funcționare a sistemului, dar ne întoarcem la studiile pe baza cărora ne-am uh, fondat politica actuală de aplicare a, a prevederilor de dezvoltare durabilă, și vom raporta Parlamentului și Consiliului. Îmi pare rău că nu pot să fiu mai precis de atât, dar este o ghidare clară în ceea ce privește obiectivul care trebuie atins și aplicarea efectivă, dar nu avem niciun fel de linie directoare despre cum să ajungem la acest obiectiv. Dar este o problemă urgentă pentru Comisie. Încă vreo câteva observații mai uh, minore. Trebuie să fiu cât se poate de clar. CETA nu permite unui investitor sau oricui altcuiva să evite legislația de mediu europeană sau orice fel de altă legislație, dacă stau să mă gândesc bine. Și nu afectează abilitatea noastră de a stabili, de a înființa, de a proteja, de a reglementa serviciile publice așa cum uh, dorește fiecare autoritate publică din Europa care vrea să facă asta. Uh, în ceea ce privește instrumentul comun de interpretare, Canada este mândră de serviciile publice oferite, la fel ca și statele membre, și este perfect de acord cu acest uh, instrument comun. În ceea ce privește motivul pentru care n-am făcut asta de la bun început. N-am crezut că există atât de elemente care nu sunt suficient de clare. Poate ar fi trebuit să știm. Acum că știm că pe această temă există incertitudine și neclaritate, următorul acord va fi mult mai clar. Dar eu pot să pun pariu că vom avea nevoie de o altă declarație interpretativă pe un set de subiecte complet diferite care vor părea neclare. Având în vedere complexitatea acordului, este puțin probabil că vom obține claritate de plină pe toate temele pe viitor. Și în același timp, asta ne-a dat o lecție despre modul în care putem să tratăm uh, lucrurile care apar mai puțin clare decât credeam în versiunea finală a acordului și ar trebui să putem să intervenim mai devreme, să discutăm mai devreme cu partenerii dacă finalizăm o negociere și din dezbaterea în Parlament, din dezbaterea în Consiliu, din partea societății civile, reiese că sunt lucruri care nu sunt destul de clare, așa cum mi s-au părut nouă când am negociat, ar trebui să putem oferi clarificări mai rapid și mai eficient decât am făcut-o până acum. Dar șansa să se întâmple așa ceva, repet, pe alte teme, pentru că vom incorpora uh, aceste modificări în uh, următoarele negocieri. Un ultim punct legat de întrebarea dacă Belgia va decide sau nu din orice motiv, inclusiv uh, cererea autorităților valone, să sesizeze Curtea de Justiție pentru un aviz în ceea ce privește compatibilitatea Uh, instrumentului cu tratatele. Eu nu pot să judec uh, poziția guvernului sau poziția autorităților federale. Am avut privilegiu să particip la niște discuții. A fost o, o experiență fascinantă, domnule președinte. Dar uh, oficialii Comisiei nu văd foarte des cum funcționează practic statele membre. Eu habar n-am nici măcar cum funcționează statul membru din care provin. Niciodată n-am fost funcționar public în țara mea, deci a fost un privilegiu să văd cum funcționează o țară din interior. Un lucru este clar. Solicitarea a fost formulată în legătură cu adăugirile pe care vrem să le facem la uh, mecanismul de soluționare a disputelor între investitori și stat. Și dacă schimbăm acest mecanism, Comisia are încredere că nu va negocia ceva care nu este compatibil cu tratatele. Dar odată ce am negociat și Canada s-a pus de acord și cerem aprobarea Parlamentului și Consiliului, dacă statele membre vor să verifice compatibilitatea cu tratatul, n-au decât. Nu am nicio problemă cu asta. Guvernul Valon a anunțat că Parlamentul dorește să vadă modificările și să le examineze înainte să hotărască dacă vrea sau nu să ratifice CETA. Comisia s-a angajat să facă aceste schimbări în timp util cred că și dacă nu spuneau uh, a, ei asta, poate și alte parlamentari fi avut o atitudine similară. Cum am spus, toate aceste modificări nu vor intra în vigoare fără ca acest Parlament să fi avut un cuvânt de spus. Deci Comisia este încrezătoare că lucrurile vor funcționa corect. Mulțumesc! Mulțumesc! raportorul. Uh, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această discuție de astăzi. Vom uh, examina în continuare toate sugestiile și, bineînțeles, vom reveni asupra subiectului. cu toți cei care au fost implicați. Încă o dată, cred că e foarte important să auzim, nu doar să ascultăm, ci să și auzim ceea ce ne spune negociatorul șef pentru că mesajul lui este foarte important. Deci că nu se poate să eviți legislația și standardele europene. Și cred că asta este o formulare suplimentară pe care trebuie să o luăm în calcul. Aștept cu interes o, dezb- o ratificare la timp a acestui acord, pentru că eu cred în continuare că Forma și fondul merg mână în mână și în ceea ce privește fondul, cred că suntem uh, aproape de un produs pe care îl putem uh, adopta. Mulțumesc foarte mult! Um, we... Mulțumim foarte mult! Uh, urmează să votăm, după cum am spus, pe 24 ianuarie, ceea ce înseamnă că termenul limită de depunere a amendamentelor este pe 9 decembrie la ora 18. Aș vrea să vă amintesc că conținutul amendamentelor este limitat, da sau nu. Și, după cum am discutat, vom avea și o rezoluție politică suplimentară din partea grupurilor politice pentru a se putea integra um, observații suplimentare în rezoluție ca să se voteze și în legătură cu conținutul și în legătură cu rezoluția politică în plenară în februarie. Din păcate, acum trebuie să plec jumătate de oră și aș vrea să îl inventez pe domnul Martin, să îl invit pe domnul Martin să prezideze pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Sorry, excuse me, I, I have a point of order. Îmi cer scuze, uh, un anunț administrativ de clarificare. Știu că știe toată lumea răspunsul, dar eu nu. Ce însemnau mai exact, ce, ce, înse, ce vreți să ziceți cu uh, restricțiile cu privire la amendamente? Dumnealui vroia să spună că este procedură de acord, uh, acord, adică puteți doar să spuneți da sau nu. Un rezumat foarte bun, nu prea înțeleg, dar am să încerc. Deci, practic, prin rezoluție putem să spunem doar Parlamentul este de acord sau nu este de acord, doar da sau nu. Haideți să trecem la uh, 18 evaluare aspectelor externe al performanței uh, vamale și gestiunii vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit. Doamna Beghin uh, are cuvântul ca raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Politica comercială reprezintă um, o competență europeană. Toate bunurile din afara Uniunii Europene trebuie să treacă de frontiere mulți operatori au arătat că există uh, divergențe față, la nivelul tratamentului vamal uh, în diverse regiuni ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că se evită importurile în um, puncturile de intrare unde lucrurile durează mai mult. Acest lucru are consecințe asupra um, operatorilor și asupra consumatorilor. bunurile contrafăcute sau bunurile care nu sunt conforme intră pe de altă parte în Uniunea Europeană prin punctele vamale mai laxe și acest lucru afectează veniturile și afectează ocuparea forței de muncă. la bunuri contrafăcute vedem că există o creștere constantă. La nivelul bunurilor provenite din China, Hong Kong, Turcia, India și alte țări, care trimit din ce în ce mai multe bunuri contrafăcute în Europa. Pe de altă parte, s-au făcut și acorduri bilaterale vamale pentru a se îmbunătăți cooperarea în întregul Uh, lanț de producție împreună cu alte organizații internaționale, cum este și OMC. În același timp, serviciilor vamale li s-a cerut să combată fluxurile de uh, bunuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală mai ales pentru că acest gen de bunuri uh, protejate de proprietate intelectuală reprezintă 95% din um, exporturile UE și 39% din um, locurile de muncă. Drepturile de proprietate intelectuală sunt foarte importante, dar um, procedurile de um, combatere a încălcărilor nu sunt eficiente și sunt mult prea dificile. Această problemă afectează punerea în aplicare corectă a politicii noastre comerciale. De aceea eu am încercat să înțeleg care sunt fenomenele pe piață și care sunt consecințele asupra veniturilor statului și la nivelul ocupării forței de muncă. OCDE a arătat că o liberalizare a, ă, totală a comerțului ar putea reduce cu 10% costurile comerciale. În documentul meu de lucru prezentat astăzi, vă arăt ă, direcția în care vreau să merg. Am vizitat mai multe porturi din Europa și din Italia și am discutat cu reprezentanții vamali și cu persoane care se ocupă cu tot felul de controle vamale și toate constatările vor face parte din raportul meu împreună cu contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și am să vă ascult și eu la rândul meu cu atenție. Mulțumesc foarte mult. Raportorii din umbră. Acum domnul Benson pentru PP. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm de acest document de lucru, dar așteptăm și să devină mai concret, să avem un proiect de raport. Cooperarea vamală eficientă între cele 28 de state membre și cu statele, mem- și cu statele nemembre uh, joacă un rol foarte important datorită volumelor comerciale foarte mari, dar și pentru că avem o uniune vamală. Avem niște reguli vamale foarte dificile care constituie uh, o barieră comercială, mai ales pentru IMM-uri. Există o problemă pentru că gestiunea vămilor nu se face eficient. Avem reguli complexe și dificile care, după cum spuneam, reprezintă o barieră comercială și, de asemenea, impozitele nu se percep eficient, ne lovim de probleme precum crima organizată, bunurile confiscate, de exemplu peste 50% anul trecut, uh, ne confruntăm cu încălcări ale drepturilor uh, de proprietate intelectuală la nivel internațional în valoare de circa 650 de milioane de euro anul trecut. Avem nevoie de o analiză cost-beneficiu și de studii de impact înainte de a crea reguli noi uh, de la Bruxelles. Mai există probleme în legătură cu uh, Codul Vamal al Uniunii Europene este un proces care ține de ani de zile și acum uh, există critici cum că acest cod Vamal uh, nu a fost făcut în urma unei analize cost-beneficiu. Nu s-a făcut un studiu de impact pentru programul de lucru. Și există interese fiscale care sunt foarte importante, dar trebuie să nu uităm că orice facem trebuie să creeze profit și locuri de muncă în Europa. Pentru IMM-uri situația este dificilă, deci trebuie să reducem povara administrativă pentru ele. Avem datoria de a înlesni cursul, um, fluxul de mărfuri la nivelul vămilor, prioritățile noastre ar trebui să fie un rezultat uh, care să respecte toate regulile internaționale. Rodriguez, din partea... Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă depusă pe marginea acestui document de lucru pe care ne l-a prezentat și sunt sigură, așa, ca de obicei, se va putea bucura de sprijinul nostru și de avizele noastre, așa fel încât să facem cât cel mai bun raport cu putință. Eu cred că avem nevoie de acest document. Într-adevăr, Uniunea Vamală este cu siguranță una dintre, mari, una dintre marile realizări ale Uniunii Europene, însă acum avem nevoie de o Uniune Vamală armonizată, pentru că încă suntem departe de ea. Avem o piață unică în care regulile și respectarea normelor nu sunt aplicate uniform și există în continuare concurență neloială, Uh, între uh, porturile noastre, spre exemplu. Știm că operatorii economici caută acele puncte de acces uh, care sunt mai simple, cu distanțele cele mai scurte, cu costurile cele mai reduse și cu procedurile cele mai permisive în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor pe care trebuie să le respecte produsele ce ajung în Uniunea Europeană. Apoi, există, de asemenea, și sancțiuni diferite și întotdeauna se privilegiază acele porturi cu sancțiuni mai legere. Deci e clar că există o concurență neloială în piața internă. Și noi întotdeauna am spus că, de fapt, comerțul trebuie să fie un instrument prin care se apără principiile și valorile care stau la baza Uniunii Europene și printre ele, e clar, protecția consumatorilor. Dacă noi permitem ca produse care nu îndeplinesc normele în vigoare și uh, se intre pe teritoriul Uniunii Europene în timp ce nu există armonizare la nivel vamal, e clar că aici nu vom reuși să aplicăm corect principiile noastre. Și cred că e un pas important faptul că se include acest cod vamal al Uniunii Europene, care va simplifica procedurile, va introduce armonizarea, însă nu știu dacă e suficient. De asemenea, s-a menționat și vizita pe care am făcut-o noi în portul din Valencia, în Spania. Și am văzut la fața locului care sunt realitățile, care sunt dificultățile cu care se confruntă acest port. Și e clar că e un raport care trebuie să fie echilibrat, dar în același timp noi trebuie să revendicăm competențele ce ne revin în domeniu. Și trebuie să lansăm un apel foarte serios, în așa fel încât uh, competențele noastre să poată fi utilizate pentru a pune capăt acestei concurențe neloiale. Thanks very much. Um... Președintele, mulțumesc foarte mult. Văd că reprezentantul ECR nu mai este. Nu este. Trecem la reprezentantul ALDE, doamna Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să spun că raportul ce ne-a fost propus astăzi merge într-adevăr în direcția potrivită și sunt de acord cu cele spuse de colegi. Cu toții suntem de acord asupra faptului că există discrepanțe enorme în felul în care se aplică și se controlează uh, Uniunea Vamală Europeană și nu putem continua astfel. Uh, disparități în ceea ce privește controlele, sancțiunile. De fapt, nu avem o Uniune Vamală eficientă și ar trebui să ne protejăm și ar trebui să protejăm interesele europene și să fim în măsură să facem acest lucru să protejăm dreptul pentru protecția intelectuală, să protejăm de indicațiile, denumirile geografice, toate aceste lucruri sunt importante și, într-adevăr, da, e nevoie de o mai mare armonizare, e nevoie de o mai bună cooperare între VAM și statele membre pentru a nu mai avea aceste discrepanțe și avem nevoie și de un adevărat plan de luptă împotriva contrafacerii, care să fie eficient, cu o armonizare a controalelor, a amenzilor și, evident, ar fi poate nevoie și de un dialog consolidat cu țările din care știm noi că există exporturi de contrafaceri, pentru că le-am identificat, le cunoaștem aceste țări și poate că ar trebui să întărim cooperarea inteligentă cu aceste țări. Și un ultim aspect eu mă gândesc că eventual cu ocazia acestui raport am putea să punem și o altă întrebare și anume o țară membra Uniunii Vamale care nu este membra Uniunii Europene. Care sunt relațiile pe care vrem să le avem pe termen lung? Mă gândesc evident la Turcia. Pentru că vedem care sunt relațiile noastre comerciale cu Turcia și atunci ne punem întrebarea care vor fi relațiile politice. În orice caz e un subiect de actualitate, un subiect arzător și pe termen mijlociu și lung, e bine să ne punem și acest gen de întrebări. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult! Și acum numele Guie, doamna Menea. Mulțumesc, domnule președinte! Am câteva aspecte pe care aș vrea să le evoc în această dezbatere. Evident, o Uniune Vamală e un lucru de dorit în Uniunea Europeană, însă nici nu vrem să ajungem într-o situație în care se spălăște birocrația. Ar trebui să avem niște indicatori ca să știm exact cum anume putem ajunge la rezultate comerciale mai bune cu mai puțină de birocrație. Deci trebuie să-i ascultăm pe angajații din domeniu. Și Sunt convinsă că și colegii de la Mediu vor avea un rol de jucat în acest raport. Mulțumesc! Președintele, văd că nu mai e nimeni din partea verzilor, nimeni din partea ENF și dau cuvântul Comisiei Europene. Domnul Albert. Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint Direcția Generală Trade, dar o să ia cuvântul și Direcția Generală Taxud. Thank you very much for the floor. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc Suzana Alter. Sunt de la Direcția Generală Taxud, care se ocupă de legislația vamală și, evident, noi suntem direct vizați de aceste dezbateri și de această discuție. Aș dori să mulțumesc Uh, doamnei raportor pentru acest document excelent, care de fapt face un rezumat al provocărilor cu care se ocupă vămile în momentul de față, în, loc, în momentul în care își doresc să-și îndeplinească misiunile ce le revin, pentru că sunt misiuni foarte extinse ce trebuie să fie îndeplinite, pe de o parte, așa cum s-a spus, pentru a facilita comerțul legal și, pe de altă parte, pentru a proteja societatea față de comerțul ilicit, ilegal și pentru a se asigura că există echitate de tratament între Uniunea Europeană și parteneri. Documentul se referă la foarte multe aspecte. E clar că uh, vreau să mă exprim succint. Însă, pentru a răspunde la câteva dintre îngrijorările ce au fost exprimate, aș vrea să spun că Uniunea Vamală reprezintă un element important din proiectul european, pentru că include și politici comerciale și protecția pieței interne și este foarte clar că după atât de mulți ani de zile, aproape 40 de ani de zile, codul Vamal și revizuirea acestuia în 92, bă, uh, iată că a venit momentul să modernizăm vămile în Europa. Și să implementăm o nouă legislație, deci un cod al Uniunii Vamale, așa cum s-a menționat. Și îngrijorările exprimate de doamna raportor sunt și îngrijorările noastre la comisie. Pentru că o armonizare de plină o implementare echivalentă a regulilor vamale în toate statele membre este evident un element cheie pentru noi. Și acesta este și unul din motivele pentru care codul acesta a fost adoptat. Pe scurt, ați auzit care era dorința, deci codul de modernizare al vămilor era predecesorul acestui text și deci am reformat textul și acum avem Uh, această nouă versiune tocmai pentru a integra toată legislația și diferitele sisteme vamale. Dorința este să avem o automatizare de plină a procedurilor asemănătoare peste tot, în toate cele 28 de state membre, o implementare armonizată de plină, lucru care va fi ușurat și de informatică, de sistemele IT pentru că aceleași cerințe se vor aplica peste tot, la toate frontierele, pentru că aceleași proceduri care vor fi uh, uh, echivalente și vor fi cerute exact aceleași date din partea comercianților uh, în ceea ce privește importul, exportul în indiferent care stat membru și de asemenea autorizațiile pentru toate procedurile vor fi acordate prin utilizarea unor proceduri electronice, prin utilizarea unui sistem electronic, tocmai pentru a ne asigura că există exact aceeași abordare la nivel transfrontalier în toate statele membre. Am încercat de asemenea să adaptăm legislația față de realitatea comerțului și să avem instrumente pentru a ne asigura că acestea și corespund scopurilor scontate și să oferim suficientă protecție și securitate financiară, lucru subliniat de asemenea și în text. De asemenea, IMM-urile sunt de asemenea luate în considerare și veți găsi foarte multe informații pe site-ul web al Direcției Generale Taxud, un ghid îndrumător, material în acest sens, care descrie cum anume trebuie implementată legislația cu exemple concrete de bune practici și cu exemple concrete de aplicații înaintate de către IMM-uri pentru a obține anumite autorizații. Documentul subliniază lipsa de implementare uniformă, uniformizată. Și am înțeles de asemenea că aveți îngrijorări uh, și față de ceea ce nu figurează în legislație, pentru că e clar că textul există doar din, cu începerea de la 1 mai anul acesta și sistemele IT se implementează pas cu pas ceea ce înseamnă că la un moment dat veți fi în măsură să vedeți impactul de plin al acestor sisteme IT asupra procedurilor concrete. Deocamdată se utilizează în continuare dosare pe hârtie, în parte și în parte sisteme IT. Dar, odată ce acestea vor fi aliniate cu codul VAMAL, se vor face introducerea sistemelor IT treptat, pas cu pas, pentru că e ceva necesar și da, știți și dumneavoastră că sunt sisteme complexe. De aceea noi mai întâi trebuie să ne asigurăm că toate statele membre merg în aceeași direcție și că nu avem sisteme izolate, ci sisteme interconectate care în momentul de față sunt pregătite spre testare. Încă nu există o implementare a lor. Lipsa de uniformitate a punctelor vamale, evident că asta merge dincolo de legislație. Și suntem conștienți de asta, statele membre sunt conștiente de asta, și anume că codul vamal poate fi implementat în mod eficient și eficace de către administrație doar dacă se acționează în mod unitar, ca și cum ar fi o singură administrație și dacă există o cooperare eficientă între aceste administrații care sunt răspunzătoare pentru alte domenii, poliție, agenții, um, la frontieră. Ideea fiind să asigurăm o abordare coerentă. Apoi, de asemenea, noi lucrăm și la o comunicare referitoare la guvernanță împreună cu statele membre, ce va fi adoptată la finalul acestui an și în care evocăm ideea că e nevoie de un adevărat parteneriat între state membre și comisie cu scopul de a veni, pentru anumite aspecte pe care și noastră le-a subliniat în raport, să venim cu o viziune comună în ceea ce privește managementul VAMAL o cooperare mai bună între diferitele echipe care se află la fața locului. În așa fel încât să avem un management coerent, consecvent, cu o viziune pe termen mijlociu și lung pentru a spori performanța acestei administrații peste tot în Uniunea Europeană, având în vedere și nevoile lor financiare, evident. Această comunicare se va referi de asemenea și la aspecte pe care le-ați subliniat în ceea ce privește acel faimos uh, shopping portuar. Se alege portul cel mai favorabil. Uh, deocamdată, legislația spune foarte clar că există aceleași reguli care se aplică peste tot în toate statele membre. Și noi vom continua dialogul cu statele membre pentru a ne asigura că, într-adevăr, legislația este implementată așa cum scrie în lege. Ad literam. Acum, evident, Trebuie să vedem și care sunt capacitățile porturilor, care sunt și capacitățile statelor membre și acest lucru va fi cuprins în comunicare. Apoi, în ceea ce privește finanțarea și echipamentul de detecție neintruziv, evident, vom face mai întâi o evaluare și vrem să evaluăm toate aceste programe în viitorul cadru financiar multianual. Și aceasta a fost o îngrijorare ce a fost uh, exprimată și anume că uh, echipamentele sunt foarte scumpe și unele state membre chiar nu au și au nevoie de sprijin financiar pentru a le achiziționa. Apoi, strategia se referă de asemenea și se va referi de asemenea și vă vom împărtăși mai multe informații ulterior la planul de acțiune și pentru gestionarea de risc vamal tocmai pentru a îmbunătăți managementul de risc al UE și pentru a vedea cum putem reduce riscul în mod complementar, uh, nu numai la nivel vamal, pentru că există și alte inițiative din partea altor agenții care merg în aceeași direcție. Și uh, vom avea și un raport de progres în iulie, l-am adoptat în iulie anul acesta, pentru că de fapt acest gen de strategii uh, a început în 2014 și concluziile Consiliului au fost adoptate și lansează în decembrie și lansează un apel către statele membre pentru a dezvolta sinergii între agenții și pentru a spori cooperarea internațională. Concluziile vin și însoțesc adoptarea raportului de progres. Deocamdată nu e nevoie de o modificare a acestei strategii, dar vom continua această strategie și cred că aspectele evocate de dumneavoastră sunt preluate și în acel text. Apoi v-ați mai referit și la sancțiuni. Aici munca este în desfășurare. Și Comisia salută poziția Parlamentului față de propunerea Comisiei și cred că a fost foarte clar că ne dorim să subliniem nevoia de armonizare iar în acest sens, încercăm să vedem care sunt punctele comune, încercăm să vedem care sunt amendele ce au fost sugerate de Parlament, destul de recent de altfel, și vreau să subliniez că suntem gata și chiar doritori să continuăm această cooperare cu Parlamentul. Pentru ca, la un moment dat, să fim în măsură să adoptăm această directivă, pentru că, într-adevăr, E un instrument foarte important care ne va permite să avem garanții și anume că statele membre vor avea sancțiuni și că vor funcționa într-un mod echivalent, ceea ce, din păcate, deocamdată încă nu este cazul. Domnul președinte. Bun, ați putea încheia, vă rog? For IPR, um, listen carefully. Am ascultat cu atenție intervențiile și oricum subiectul este foarte prioritar pe agenda noastră de lucru, face parte și din cooperarea noastră cu China și la întâlnirile la nivel internațional și operațiunile noastre comune desfășurate de Europol, Interpol și țări terțe și OLAF contribuie pentru a ne asigura că vom înregistra progrese și în lupta împotriva contrafacerii. Vreau să vă mulțumesc pentru acest document, pentru contribuția dumneavoastră și dacă eventual mai aveți întrebări, rămân la dispoziție. Thank you very much and uh, thank you for such a comprehensive answer. I'm sorry to interrupt you. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest răspuns cuprinzător. Uh, a trebuit să vă întrerup pentru că la fără 10 trebuie să plecăm, deci acum dau cuvântul raportorului. Vă mulțumesc și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru acest, uh, acest prim schimb de opinii cu privire la un document de lucru. Evident că au existat motive de îngrijorare și observații care au fost exprimate și le voi include în proiectul de raport. Asta apropo de ce a spus colegul uh, Mina. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că colaborăm deja cu Comisia INTA. Pe misiunea care a avut loc la Valencia în octombrie și pe care o vom prezenta împreună cu colegii. Eu am participat la reuniuni cu operatorii la Geneva și la Trieste, la Genova și la Trieste. Cunoaștem motivele de îngrijorare ale operatorilor, am luat notă de ele și am primit sugestii foarte bune. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru sprijin și vă vom da detalii la următoarea reuniune cu privire la acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Să trecem acum la punctul 19, Propunerea de decizie a Consiliului cu privire la uh, încheierea protocolului cu privire la uh, acordul pentru aeronave civile. Doamna Rodriguez, vă rog. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă informez că e vorba de un acord plurilateral care cuprinde 30 de țări din partea OMC și care se referă la comerțul cu aeronave civile și în care se înlătură toate taxele de import, iar acordul conține prevederi în ceea ce privește cumpărarea acestor aeronave civile uh, din partea statelor și stimulente pentru aceste achiziții, precum și ajutor financiar pentru întregul sector aeronaval. E vorba de o normativă foarte tehnică care de fapt se referă la o schimbare în nomenclatură. Se enumerează toate părțile și toate componentele tehnice și ca și consecință a armonizării sistemelor de semnalizare și de codificare a mărfurilor și a acestor produse, va trebui să operăm în consecință. În noiembrie 2015 s-a adoptat acest protocol pentru a putea modifica această anexă și, având în vedere că această modificare tehnică se face în cadrul politicii comerciale al Uniunii Europene, e bine, prin acest raport, Parlamentul European trebuie să se pronunțe favorabil și, având în vedere caracterul favorabil și uh, contribuțiile și din partea serviciilor uh, Comisiei, eu uh, cred că putem solicita colegilor să aprobe acest text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! văd pe cineva de la PP sau de la ECR, așa încât dau cuvântul raportorului din umbră de la ALDE. <clears throat> Foarte rapid. Este un dosar foarte tehnic, este o conformitate uh, care trebuie să fie făcută în conformitate cu uh, uh, Uniunea Vamală și nu am foarte multe observații de făcut în acest moment foarte admirabil de scurt. Helmut în numele GUE. Eu o să vorbesc un pic mai mult, dar pot să fiu de acord cu abordarea Emei în ceea ce privește aspectele tehnice, dar vreau să atrag atenția asupra unei alte probleme, în special legate uh, de ultima decizie a OMC în cazul Boeing versus uh, Airbus. Dacă vă amintiți că ICAO a fost de acord cu măsurile globale bazate pe piață în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon a sectorului aviației. Aviația fiind în continuare un cel mai uh, mare consumator de uh, carburant și trebuie să ne punem de acord în ceea ce privește utilizarea motoarelor într-un mod mai eficient. Deci, cred că, într-un fel sau altul, trebuie să ne gândim și la asta în uh, uh, raportul nostru. Întrebarea fiind dacă includem sau nu anumite paragrafe care se ocupă de producția de aeronave astfel încât să găsim o strategie pentru a echilibra producția fără a crea probleme în alte părți. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Meli în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să fiu foarte succint. Așa cum s-a spus, este un, o transpunere pur tehnică a sistemului armonizat din 2007 și vreau să mulțumesc membrilor INTA pentru perioada petrecută la acest dosar. Să știți că la Geneva s-au înregistrat progrese, anumiți membri au semnat deja protocolul, deci vă încurajez să lucrați cât mai rapid cu putință pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și calendarul este 15 decembrie depunerea amendamentelor, adoptarea în comisie pe 24 ianuarie, nu cred că va fi cel mai controversat subiect pe 24 ianuarie, dacă ne gândim bine, și adoptarea în plen uh, la sesiunea din martie. Cu asta terminăm acest punct și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, raportul din uh, misiunea din Valencia și Alicante care a avut loc în octombrie acesta este ultimul punct de pe ordinea de zi. A fost uh, o misiune foarte fructuoasă, nu am făcut parte din ea, dar vizita în Alicante a permis deputaților să afle mai multe despre sistemul de protecție a uh, drepturilor de proprietate intelectuală și posibilitățile de îmbunătățire, mai ales pentru IMM-uri și pentru tânăra generație. În Valencia au avut loc uh, reuniuni cu Camera de Comerț, a fost și o cină de lucru la care a participat președintele regiunii și principalii exportatori, uh, Valencia fiind a doua regiune uh, ca nivel de exporturi din Spania. și s-a discutat, bineînțeles, despre uh, CETA, TTIP și, surpriză, surpriză, negocierile post-Brexit. s-a vizitat și uh, unul din uh, cele mai mari porturi din Europa, unde s-a solicitat uh, un sistem comun de uh, control vamal, astfel încât operatorii să nu mai aleagă, să nu-și mai aleagă portul uh, cel mai favorabil. Ema, poți să ne spui mai multe? Că le zice tot, așa Da, cred că a spus noastră tot. Păcat că n-ați putut să veniți că ar fi fost bine, aș fi avut încântată să avem ocazia să mai avem o altă uh, deplasare, misiune INTA atât de interesantă precum cea de la Valencia. Thank you very much. If there are no more... Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt observații, reuniunea noastră de aici se termină. Ne reunim la ora 5 la hemiciclu pentru reuniunea uh, comună a Comisiei Agri.